leave the room. Vă rog să părăsiți sala. Vă rog să ieșiți din sală. Vă rog să ieșiți din sală. Because itre to start vote. Pentru că vrem să începem voturile în Comisia ITRE. Yeah. Fuori! Bine, cominciam. Bun, haideți să continuăm cu reuniunea Comisiei ITRE. Știți foarte bine că sunt ceva probleme aici pentru că, din păcate, sunt multe de făcut și nu avem prea mult timp la dispoziție și tot ce e de făcut trebuie făcut în mod obligatoriu pentru că există niște termene limite de respectat. Prin urmare, vom încerca să reducem la minim atât timpul alocat discuțiilor, cât și timpul pentru intervențiile colegilor. Mi s-a cerut să mai așteptăm încă un minut, astfel încât colegii care au ieșit scurt să aibă timp să revină în sală, după care, deci facem pauza de un minut, după care trecem direct la vot. Știți că avem două voturi foarte scurte, foarte repede. O să trecem prin ele, după care va trebui să abordăm o serie de chestiuni pe care, din păcate, suntem în întârziere. Prin urmare, eu cred că putem deja începe. Haideți să începem prin a face un vot de probă. Acum s-au schimbat cifrele, procentele și așa mai departe. Prin urmare, vă rog frumos să votăm probă, să facem o probă. S-a deschis votul. Haideți să verificăm câtă lume e în sală, vă rog. Bene, ci siamo. Bun, am reușit și nici nu există un număr prea mare de voturi din partea vreunui grup. Haideți să începem cu raportul Ulfskog. Începem cu un vot în bloc de la 33 la 48. Deci 33, 48. Cine este pentru? Împotrivă? Eu cred că se adoptă, dar uh, haideți să verificăm totuși. S-a deschis votul bloc de la 33 la 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Acum trecem la un alt vot în bloc, de la 34 la 26. Nu, spune doamna președinte. Ba da, 34 până la 26. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la amendamentul 35 acum. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 36. Pentru, împotrivă, se respinge. 37. Pentru, împotrivă, se respinge. 7. Pentru, împotrivă, se respinge. Vreți să verificăm 7. Vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru, 26 împotrivă, se respinge. Amendamentul 40, a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Votăm în bloc acum 8, 17, 19, 20, 18, 20 și 5. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Vreți să verificăm acest bloc? Vă rog, s-a deschis votul. Amendamentele de la 8 la 5. Vă rog. S-a închis votul. 16 pentru, 24 împotriva, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentele de la 9 la 16 în bloc. 10, 11, 12, 13, 14 și 16. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44. Vreți să verificăm 33. Bun, vă rog. S-a închis votul. 22 pentru, 16 împotrivă, îmi cer scuze, se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 Împotrivă se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 49 pentru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 se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 și 66 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 și 6, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 30, pentru, împotrivă, abțineri Verificăm 30 că nu mi-e clar, vă rog. Deci verificare pentru 3 cu vot electronic. S-a închis votul. 15 pentru, 25 împotrivă, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69, 70 și 31 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71, 72 și 32 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, 74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 Se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final, s-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 14 împotrivă, se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem acum la următorul vot referitor la dosarul Vălean. Amendamentul 22. Toată lumea aici? Da. Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă.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 împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 60 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 63 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, la 24 ne-am încurcat, 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul, vreți să verificăm 2, vă rog. Vot electronic la 2. S-a închis votul. 11, 30 împotrivă, Amendamentul 2. Amendamentul 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, 21. Nu. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vă rog. Accept rezultatul acestui vot pentru că Asta facem aici, votăm, dar nu cred că este o idee bună ca după un vot așa de lung și de intens cum a fost cel de dimineață să avem două voturi mai mici după. Vedeți cât de puțin am rămas în sală și eh, nu cred că e o idee bună. Cred că ar trebui să fi făcut doar uh, votul cel mare de dimineață. Domnul Royal, vă mulțumim, domnule Turmes, pentru atenție. M-aș fi așteptat și eu la asta când am spus că Uh, când ni s-a spus că de la 3 uh, azi noapte până azi dimineața am fi trebui, ar fi trebuit să citim toate amendamentele. Multe lucruri nu facem bine, dar uh, nu... Da, și ceea ce spui tu înseamnă, da, ai dreptate, facem prea multe voturi astăzi, dar și pregătirea pentru votul anterior nu a fost suficientă, dar vom reveni la asta. Doamnă președinte, eu nu sunt de acord cu domnul Turmes și nu înțeleg de ce spune. Este vorba de o propunere legislativă, sistemul Icol, care poate să salveze mii și mii de vieți în, în următorii ani. Nu știu de ce spuneți că nu este un vot important. Cred că este chiar mai important decât cel dinainte. Nu înțeleg deloc de ce ați spus asta. Îi mulțumesc colegului Turmes oricum. Am ajuns la votul final astăzi, eh, ideea fiind că 24 de ianuarie este data în care are loc votul în IMCO. Vă rog. Was maybe misunderstood, so... Scuze, poate nu m-ați înțeles cum trebuie. N-am spus nici de cum că n-ar fi important acest vot. Pur și simplu spuneam că ar fi fost mai bine să nu intre în competiție oarecum cu votul de dimineață. Haideți să trecem la vot acum. Înțeleg că s-au apărut multe tensiuni. Lura. Deci o să... Mulțumesc, am ajuns la votul final. Vă rog să deschizi votul. S-a închis votul. 34 pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. Mulțumesc tuturor colegilor pentru prezență și pentru participare. Siamo ora, anche questo è indispensabile farlo. Mai avem un punct foarte important de făcut. Toată lumea sigur ar vrea să plece, dar din păcate avem punctul 6, 15 de pe ordinea pe zi. Pachetul inovare, Orizont 2020, întreprinderea comună și descărcarea bugetară. Sunt puncte pe care trebuie să le facem. Doamna Gresler a plecat și colegul Rivelini, așa că pentru o scurtă intervenție o să-i dau cuvântul colegului Herel, Heller în locul doamnei Gresler, vă rog. Doamnelor și domnilor, în acest caz, nu vorbesc în numele meu, ci în numele colegei Gresle, care m-a rugat să prezint poziția colegilor din Comisia Buget și Control Bugetar. Este vorba de descărcarea pentru întreprinderile comune, așa numitele joint undertakings, Știți că aproape toate grupurile uh, au prevăzut uh, reglementări diferite de descărcare. Am votat acest lucru în comisiile buget și control bugetar și în ceea ce privește procedura, aș dori să mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru că a putut avea loc un dialog înainte între instituții iar poziția Parlamentului, care a fost sprijinită de, de toate grupurile, um, a fost acceptată. Doamna Gresle m-a rugat să citesc următorul lucru. După cum reprezentanții Consiliului ne vor confirma, Coreperul a adoptat declarația comună uh, asupra care au căzut de acord cele trei instituții. Urmar, uh, procedura dup- urmează după, mm, ca, după cum urmează pe baza uh, declarațiilor uh, Consiliului, uh, comisiile buget și control bugetar vor trebui să facă o declarație comună și să retragă declarați, um, documentul din, împotriva actelor delegate. Domnul Amasur și domnul Teurer vor lua cuvântul în plen, se vor asigura de acordul Comisiei și a Consiliului, vor citi un rezumat al declarației comune și apoi pe baza deciziei coordonatorilor vor retrage uh, uh, moțiunea de rezoluție. Uh, Consiliul va formaliza acest lucru după plenul din ianuarie. Acest lucru corespunde revizuirii bugetare. Aș dori încă o dată să mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru buna cooperare. Așa sună textul Uh, pe care doamna Grese l-ar fi prezentat dacă nu uh, am fi amânat, dacă nu ar ar fi existat această întârziere. Am să vă explic această procedură, această manevră legislativă, legislativă complicată. Este vorba de patru puncte. Uh, regulile financiare simplificate sub articolul 209 din regulamentul financiar, este vorba de faptul că există o uh, descărcare directă pentru întreprinderile comune care să nu facă parte din, uh, din descărcarea comisiei. Este vorba și de dorința de a avea o, un, o auditare de către, de către Curtea de Conturi și despre faptul că se va propune o revizuire a regulamentului financiar din acest punct de vedere în viitorul apropiat. Eu cred că între instituții s-a ajuns la o preocupare comună uh, și anume o descărcare acordată în mod separat întreprinderilor comune. Este foarte important pentru transparență, dar uh, este și o um, <clears throat> reducere a, pov- uh, a poverii pentru întreprinderile afectate Doresc să mulțumesc în mod expres uh, Consiliului care uh, a fost uh, dispus să ne vină în întâmpinare. Mulțumesc! Grație! Mulțumesc pentru această intervenție. Președinția gre greacă este reprezentată. Vă rog, aveți cuvântul. Prima intervenție în ITRE din partea președinției Elene, vă rog. Thank you very much, Madam Chair. Indeed, it is our first. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, este prima dată când intervenim în Parlament. Vă mulțumim pentru că ne-ați invitat la această reuniune. Aș dori să vă, să vă informez că în timpul reuniunii de ieri, 8 ianuarie, reprezentanții au ajuns la un acord referitor la declarația comună pentru descărcarea separată a întreprinderilor comune, conform articolului 209. Președinția a ajuns la concluzia că se va trimite această declarație Consiliului pentru a fi aprobată. Așteptăm uh, reacția mm, și acordul Parlamentului pentru a continua cu pachetul de investiții pe care ambele instituții îl consideră ca pe un dosar prioritar. Vă mulțumesc! Mulțumim, Comisia! Thank you and Happy New Year! Mulțumesc! Un an bun tuturor! suntem încântați de compromisul la care s-a ajuns. Într-adevăr, e un semn de uh, bunăvoință din partea tuturor. Ne bucură că s-a păstrat aspectul de simplificare. E vorba despre un uh, regim financiar uh, ușurat, am putea spune, și salutăm uh, transparența totală a acestei descărcări. Într-adevăr, credem că am avut numai de câștigat și sperăm că această abordare va fi valabilă pentru întreg pachetul. Mulțumesc. Grație, la colega Riera Madurel. Prego. Președintă. Doamna Madurel. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vreau să spun în numele grupului meu că, evident, Uh, urăm bun venit președinției Elene, salutăm și acest compromis. Parlamentul a fost a exprimat în unanimitate în această privință. Ne bucură foarte mult faptul că s-a ajuns de rapid la acest acord. Este bine pentru întregul dosar 20-20-20 și cred că acest spirit uh, o să fie valabil pentru tot ITER. Mulțumesc. Bine, grație. Bun. Mulțumim colegei Madurel. Nu mai este nimeni care să dorească să intervină. Prin urmare, dacă nu mai vrea nimeni altcineva, putem încheia aici discuțiile. Colegul Eller, vă rog. O rugăminte doar. Am discutat deja asta în prima reuniune a raportorilor cum este unul, unul dintre subiectele cel mai importante la nivel orizontal, aș vrea să mă asigur că toate grupurile politice susțin acest acord, pentru că au, au existat diferite amendamente, dar a existat un amendament uh, principal, uh, orizontal, care uh, a fost obținut într-un compromis cu raportorii din umbră, dar pentru că nu se exprimă nimeni uh, din celelalte grupuri, Um, știu că PPE-ul și SND, SND uh, sunt de acord. Pot porni de la premisa că celelalte grupuri politice susțin acest acord? Văd că se dă din cap afirmativ. Mulțumesc. Bine, allora... Bun, vă rog. Já bych se rád zeptal, jestli eh, tato dohoda... Eu aș dori să pun o întrebare. Aș vrea să știu dacă acest acord conține și chestiuni precum uh, reducerile bugetare și altele care s-au discutat. Dacă nu, deci se vorbește doar despre descărcare. În regulă. Van Nistelrooy, prego. Van Nistelrooy. Da, în asentimentul celor deja spuse, Este vorba despre chestiuni delicate aici, sensibile, care au iscat multe discuții în trecut, dar trebuie să ne asigurăm că ne mișcăm în direcția potrivită și că parcurgem toate procedurile pentru ca, procedurile, eh, ca programele să poată fi cu adevărat puse în practică. În ceea ce privește chestiunile financiare, singura abordare care merge este Uh, singura problemă este presiunea asupra finanțării, dar nici nu prea trebuie să um, strâmbăm din nas. Deci trebuie să vorbim despre obiective. Pentru că asta a făcut parte din deliberări în cadrul discuțiilor dintre raportorii din umbră. Mulțumesc, nimeni nu mai vrea să intervină din câte văd. Comisia, vreți să mai adăugați ceva, poate? Nu. Nici președinția, bun. Bun, atunci încheiem aici această reuniune de dimineață foarte intensă. Vreau să vă reamintesc că votul în ITRE pe acest subiect este prevăzut joi, 23 ianuarie și, prin urmare, Reuniunea noastră va avea loc pe 22-23 ianuarie la Bruxelles. Colegul Eller, vă rog. Sorry, I don't want, want to, um... Scuze, nu vreau să mai prelungesc lucrurile, dar vă rog, cole dragi colegi, uh, veniți la următoarea întâlnire a raportorilor din umbră, pentru că, așa cum a spus și domnul Nistelrooy, se vor discuta chestiuni bugetare și alte uh, chestiuni conexe. Uh, era foarte important să se ajungă la un acord cu Consiliul și Comisia astăzi, pentru că ce se întâmplă în Comisia Conturi și Buget vor, va avea implicații și asupra discuțiilor noastre. Dar trebuie să ajungem la un acord la, la următoarele reuniuni ale raportorilor din umbră. Trebuie să respectăm calendarul neapărat. Mulțumesc. Now we, we have Scuzate, c'è qualcuno che prima... Îmi cer scuze, mai este cineva care uh, n-a cerut cuvântul înainte, colega Cucovca. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Neapărat trebuie să ne întâlnim săptămâna viitoare uh, în, cu raportorii din umbră. Eu sunt raportor din umbră și pentru programul Eurostar 2 acest program Eurostar 2 este extrem de important pentru noile uh, întreprinderi și pentru IMM-uri. Având în vedere că avem acum compromisurile, dar uh, încă nu am și că ele s-au discutat, eu una uh, consider că acest punct este atât de însemnat încât m-aș fi așteptat să vorbim astăzi despre acest subiect, însă s-ar părea că timpul nu ne permite. Dar, încă o dată, această chestiune este de cea mai mare însemnătate, mai ales pentru IMM-uri și startup-uri. Visto la giornata dificile având în vedere că uh, ziua a fost așa de dificilă, am acceptat acest, uh, această turnură ciudată a discuției. Colega Carbaia vrea să aducă ceva. E vorba doar de o clarificare. Au avut loc întâlniri, dar n-am fost invitată pentru că mi s-a spus că erau întâlniri doar pentru raportori, nu și pentru raportorii din umbră. Trebuie să clarificăm acest lucru și dacă uh, întâlnirile sunt și pentru raportorii din umbră, trebuie să fim invitați. Deocamdată eu n-am fost invitată la nicio întâlnire a raportorilor din umbră. Am știut că a avut loc o întâlnire a raportorilor, dar n-am primit nicio invitație. Am întrebat și mi s-a spus că e doar pentru raportori. Dacă e și pentru o, raportorii din umbră, dacă e o întâlnire extinsă, trebuie să fie trimis o invitație și către aceștia. Doamna Madurel și apoi Eller. Uh, eu uh, yo podría clarificar un poco esta cuestión. Uh, Eh da, poate aș putea să clarific eu această chestiune. Noi aici, deci fiecare raportor se concentrează pe fiecare raport în parte. Și apoi, evident, ar putea fi coordonate toate dosarele cu întâlnirile raportorilor, fără raportorii din umbră. No, ni s-a părut totuși mai uh, eficient să facem așa, pentru că sunt și reuniuni tehnice. Spre exemplu, mâine avem o reuniune tehnică orizontală pe toate dosarele pentru a le coordona. Yes, exactly. No, no, because for instance, in my... Nu, că, spre exemplu, în cazul meu, pentru IMI luni am o reuniune cu toți raportorii, raportorii din umbră. Și, într-adevăr, ar fi bine să se facă și o reuniune a raportorilor din umbră, o reuniune orizontală. Cel puțin pentru noi, nu văd ce problemă ar putea apărea. Însă, până acum, așa am făcut fără, fără reuniunea raportorilor din umbră, doar raportorii. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, activitatea pe marginea acestei chestiuni a fost de cea mai mare însemnătate pentru mine. În Uniunea Europeană, Uh, capacitatea IMM-urilor uh, este de a acoperi 70% din locurile de muncă, dar în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea în domeniul științific, din păcate, acest procent se ridică doar la 4%. Acest uh, deci, pe de o parte, cercetarea dezvoltare e doar la 4% pentru IMM-uri, iar uh, locurile de muncă se ridică la 70-80%. Deci această inițiativă este extrem de importantă pentru că, practic, uh, se trece dincolo de frontierele naționale, mai ales în țările nordice, spre exemplu în Danemarca, avem companii, IMM-uri care merg ca pe roate, IMM-uri care au mai puțin de 10 angajați și care pot uh, opera pe scară internațională, nu doar la nivel național. Iată de ce această inițiativă este atât de importantă și poate contribui la revitalizarea economiei europene. În timpul lucrărilor am uh, pregătit nouă amendamente de compromis, deci pozițiile noastre s-au apropiat unele de celelalte. Și eu cred că uh, organizarea unei reuniuni pentru raportorii din umbră n-ar fi necesară cu adevărat. O să facem comunicări și o să fie de ajuns, cred eu eu refuz în mod clar propunerea domnului Heller de a reduce bugetul european cu 2,5% pe acest punct. Refuz acest lucru. Ar fi nu, trebuie să facem așa ceva pentru că atunci progresul în acest domeniu va fi cu totul pus la pământ. Mulțumesc, domnul Leller, acum. Ancora? <coughs> Eh, la parola Haideți să-i dăm cuvântul doamnei Cucovi și apoi dumneavoastră. Vă rog. To explain the procedure. We... Vroiam doar să explic procedura. Acum suntem presați de timp. De ce s-au întâlnit doar raportorii? Ei bine, pentru că am încercat să stabilim o agendă pentru chestiunile orizontale pentru că duratele sunt diferite de la o chestiune la alta. Dacă se face descărcare, atunci regulile trebuie să fie aceleași pentru toate. Iată de ce s-au întâlnit doar raportorii. Eu cer Parlamentului să nu uh, adopte soluții diferite pentru aceste rapoarte. Tocmai de aceea ne-am uh, întâlnit noi doar între raportori. Apoi, fiecare raportor trebuie să se întâlnească acum cu raportorii din umbră și să obțină un acord pe propriul raport. Dar nu uitați faptul că încă este nevoie să apară un acord orizontal. Acum, în ceea ce privește bugetul, eu propuneam o cifră având în vedere că avem reduceri bugetare de 16%. Deci, fie vom avea aceleași reduceri pe fiecare program în parte, fie uh, reducem mai mult la unele și mai puțin la altele. Oricum, eu cred că ar fi bine să avem un compromis bugetar orizontal la urma urmei. Ar putea fi și propuneri diferite, dar eu cred că așa ar fi bine. Dacă avem o reducere generală, trebuie să se vadă undeva în buget. Reducerea este reală, clar. Deci trebuie să căutăm o rezolvare orizontală și să votăm. Uh, în privința acestor reduceri. Oricum, bugetul a fost redus. Tocmai de aceea raportorii s-au întâlnit, evident nu este vorba de mm, ultima soluție, de soluția finală, dar amendamentul de compromis, acesta rămâne în sarcina raportorilor și raportorilor din umbră. Vă mulțumesc. Grazie. Mulțumim. Dezbaterea continuă într-o formă aproape informală. Doamna Cucovici, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea doar să subliniez că Conform programului Eurostar, vorbim despre 10.000 de locuri de muncă în trecut și în viitor și mai multe până în 2020. Și din acest motiv trebuie să dăm dovadă de responsabilitate în calitate de raportori și raportori din umbră să avem o singură întâlnire pe această temă, nu putem spune că putem rezolva totul prin e-mail. Totuși, vorbim aici despre viețile oamenilor și astăzi și viața oamenilor și ce vor face pe plan profesional reprezintă cele mai importante subiecte. Ca membru al Parlamentului European, eu am oricând timp să discut un astfel de subiect. E-mailul e e-mail, dar să vorbești față în față, în grup, ca echipă și să ajungi la o soluție de compromis împreună e foarte important. Mulțumesc. Odi. Mulțumesc, doamnă președintă. Îi mulțumesc și domnului Eler, care cu mare răbdare coordonează toate aceste discuții. Am mai multe observații. În primul rând, există o urgență din perspectiva punerii în aplicare, fiindcă aceste întreprinderi comune așteaptă acest text și textele acestea sunt niște rezultate ale cadrului financiar multianual. Este adevărat că, din această perspectivă a Ungerței, Parlamentul European finalizează, încheie uh, acest dosar, dându-i o abordare globală și transversală. În ceea ce privește descărcarea, mă bucur să văd că s-a ajuns la un compromis. În ceea ce privește bugetul, să nu petrecem sute de ore discutând dacă trebuie 100 de milioane aici sau în altă parte. Trebuie să transmitem un semnal politic de sprijin pentru această experimentare la nivel mondial de cooperare excepțională la nivel tehnic și științific între partea publică și partea privată. Haideți să fim de acord acord cu acest buget, cu o scădere, cu o bază care să permită implementarea programelor de îndată, înțelegând că e vorba de decizii bugetare temporare, provizorii, fiindcă am avut înțelepciunea să includem în cadrul financiar multianual o clauză de revizuire politică pentru 2016, deci noul mandat, noua comisie, uh, cu noul președinte al Consiliului European vor avea sarcina de a revizui bugetele pentru aceste întreprinderi comune. Deci vă rog să nu mai întârziem prea mult lucrurile, să avem o abordare rapidă, transversală, să transmitem semnalele necesare, să spunem uh, grupurilor politice uh, să stabilească dacă sunt pentru sau împotriva, având în vedere că se pregătesc de campanie, ce vom face în 2017-2020 în ceea ce privește revizuirea uh, politică, dar dar noi acum cred că n-ar trebui să complicăm prea mult lucrurile, să votăm foarte repede pe text, astfel încât întreprinderile să știe deja în 2014 care sunt bazele financiare. În ceea ce privește bugetul viitor, viitorul Parlament va fi cel care va hotărâ. O ultimă intervenție, după care oricum trebuie să ne oprim, fiindcă e 12 jumate. Colega Madurel, vă rog señora presidenta. Es que solo quería recordar, porque como... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Țineam să vă reamintesc, pentru că tot noi ne-am întors din pauză, că înainte de pauză am avut, ă, înainte de vacanță am avut o întâlnire a tuturor raportorilor din umbră. Și vreau să subliniez ceea ce a spus și domnul Eller. Nu este vorba de nu propunerea dânsului cu aceste reduceri bugetare. Nu, această reducere bugetară ne este impusă de reducerea generală a bugetului și nu noi suntem de vină pentru asta. Este vorba despre reduceri bugetare impuse de Consiliu a trebuit, am fost nevoiți să acceptăm, dar nu nouă ne aparține această inițiativă, nici de cum. Apoi, este vorba despre o reducere însemnată și Uh, cu siguranță vor fi reduceri și în alte părți decât uh, la întreprinderile comune. Mm, asta vreau să spun, de fapt, că putem avea o întâlnire. Eu uh, una sunt de acord cu propunerea domnului Eller cum se spunea despre programul Eurostar, acesta este unul, uh, unul complex și nu este singurul de această natură. Există și programul uh, Evrica și așa mai departe. Acum, în ceea ce privește unor uh, modul în care se vor reduce bugetele aici și colo, nu știu ce să spun, dar eu cred că ar trebui reduse la fel programele cu același procent. Și vrem să ajungem la un acord final. Stat puțin, a fost vorba despre o întâlnire a raportorilor din umbră, da? Ca asta ați spus. Nu, îmi cer scuze îmi cer scuze, la întâlnirea orizontală a tuturor raportorilor pe toate subiectele. Bun, cred că am clarificat toate aspectele. Ne oprim aici, vă mulțumesc tuturor. Votul e pe 23 ianuarie. Vă doresc poftă bună și ne revedem în curând. Mulțumesc!